17 decembrie. De asemenea, doresc să vă informez că, în conformitate cu regula 231, alineatul 4, nu au existat solicitări de a se supune la vot uh, um, corigendumul anunț, anunțat ieri la ora 5. Deci acesta este considerat adoptat.